Right, dear colleagues, if I could please ask all... Dragi colegi, îi rog pe toți colegii noștri de la Libe și Deves să ne lase nouă sala de reuniune și asta fără să vorbească așa de mult, dacă se poate. So, we're running slightly late, so let's continue. Continuăm acum cu punctul 5 de pe ordinea de zi. Prima analiză a proiectului de raport pregătit de doamna Norica Nicolai, dacă e de față, vă rog cu privire la recomandările Consiliului și Comisiei, precum și SEAE, în legătură cu negocierile uh, pe marginea acordului UE-Azerbaidjan. Trebuie Așadar, să indicăm negociatorilor care sunt așteptările noastre pentru versiunea finală a acordului, pentru a ne asigura că procedura va fi urmată lin și că se va ține seama de punctele noastre de vedere. Poate vă aduceți aminte că au fost amânat uh, cu două luni termenul de adoptare mm, pentru ca delegațiile să poată uh, analiza proiectul până în mai. Sperăm să fi primit vești bune de la Baku. Uh, Consiliul a stabilit și un număr de documente legate de aceste negocieri care la care Parlamentul are dreptul, din punct de vedere juridic, să le analizeze. Sperăm să putem evita pe viitor dificultăți asemănătoare și acum doamna Nicolae are cuvântul. Thank you, President. Uh, this, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Acest nou acord este un acord foarte necesar. Regulated, I can pentru că relațiile noastre cu Azerbaijanul sunt încă reglementate de un acord încă din 99. Pentru Uniunea Europeană, Azerbaijanul este unul dintre principalii parteneri comerciali. Aș dori să reamintesc acest lucru uh, colegilor. 50%, peste 50% din comerțul cu Azerbaijan, din comerțul Azerbaijanului, comerțul extern, este cu Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă că aspectele și interesele economice pot să depășească chiar, le depășească pe cele politice, deci participarea noastră este destul de activă în aceste relații. Cum spuneam, în prezent uh, avem un acord de parteneriat pentru cooperare încă din 1999, care reglementează acum relațiile economice bilaterale. E un uh, acord fără caracter preferențial. Nimeni, nici Uniunea Europeană, nici Azerbaijanul nu beneficiază de tarife preferențiale. Anul trecut am început uh, negocierile pe marginea acestui acord. Ele continuă și sper ca recomandările noastre să fie utile și importante pentru viitorul acestei, acestor negocieri. Problema soluționării conflictelor uh, se regăsește în raportul meu, iar noul acord, în baza unor ambiții reciproce, convenite reciproc, este în interesul ambelor părți și în special în interesul cetățenilor din Azerbaijan. Valorile fundamentale pentru noi rămân drepturile omului, statului de drept și democrația, precum și toate principiile prevăzute în politica europeană de vecinătate, promovarea și sensibilizarea Uniunii Europene și Azerbaijanului în legătură cu avantajele pe care le reprezenta oportunitățile din, baza noului, uh, din urma noului încheierii unui nou acord. De asemenea, au, sunt semnalate. Noi respectăm tradiția noastră, respect, uh, respectăm uh, și integritatea teritorială a potrivit dreptului internațional și sperăm că ambele părți, în baza celor stabilite de grupul OSCE Minsk și potrivit acordurilor și rezoluțiilor internaționale, sperăm așadar să putem ajunge la o soluție pașnică în domeniu cât mai, în regiune cât mai curând. Problema drepturilor omului rămâne o preocupare pentru noi. Trebuie întărit cadrul de cooperare existent cu privire la drepturile omului, egalitatea de gen și sperăm să facem progrese și în ce privește noul cadru financiar, respectiv sprijinul oferit de Uniunea Europeană către ONG-urile care se implică în activități de susținere a drepturilor omului. Un alt lucru foarte important pentru noi îl reprezintă reforma judiciară, Sperăm să avem uh, justiție pentru toți și e nevoie de dispoziții specifice pentru combaterea corupției, a evaziunii fiscale, a spălării banilor în legislație și, potrivit valorilor noastre, privilegiem importanța și a unei prese libere și pluraliste. Uniunea Europeană și autoritățile din Azerbaijan trebuie să colaboreze pentru a îmbunătăți dialogul cu societatea civilă, precum și implicarea acesteia în viața socială. În ceea ce privește mediul de afaceri, Uniunea Europeană susține Azerbaijanul în sensul uh, efectuării unor reforme structurale pentru îmbunătățirea competitivității, a creșterii inclusive și a dezvoltării sociale, astfel încât economia să se diversifice. Avem în vedere nevoia încurajării spiritului întreprinzător și a IMM-urilor, lucru care ar putea contribui la realizarea creșterii dorite. Unul dintre principalele domenii în care nu există încă un acord îl reprezintă cooperarea în domeniul energiei. Deocamdată pentru Uniunea Europeană, Azerbaijanul este unul dintre parteneri importanți și strategici care furnizează în prezent circa 5% din cererea de petrol a Uniunii Europene. Azerbaijanul joacă un rol fundamental în uh, Uh, ca resursă de gaze din zona Mării Caspice pentru Uniunea Europeană. Este foarte important așadar să susținem această politică în direcția cooperării în domeniul energiei, lucru care ar fi în avantajul nu doar al ambelor economii, ce ar reprezenta și posibilitatea asigurării, garantării securității în acest domeniu. M-aș referi și la conducta transanatoliană, un uh, proiect prin care se va, s-ar transporta gaze naturale din Azerbaijan prin Turcia către Uniunea Europeană. Sperăm așadar ca proiectul acesta să poată fi finalizat și, în fine, dar nu în cele din urmă, aș dori să mai menționez două lucruri pe care le-am considerat importante. În vederea unui acord uh, bun, de succes, între Uniunea Europeană și Azerbaijan, ar fi fundamentală creșterea cooperării între parlamente și aș menționa că am avut o foarte bună cooperare cu colegii noștri din Parlamentul Azer. Sperăm în acest context să putem stabili o structură de colaborare uh, intensificată pentru a susține acest acord politic și economic și pentru a susține și pacea în regiune. Sper că la sfârșitul negocierilor, printr-o bună cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă, să ajungem la acest acord și sper ca situația drepturilor omului din Azerbaijan să se îmbunătățească. Însă, pentru asta trebuie să colaborăm autoritățile Uniunii Europene și cele azere. Aștept cu mult interes un schimb cât mai fructuos de opinii și sper să mă pot bucura de sprijinul uh, colegilor din toate grupurile politice pentru a putea transmite recomandări clare pentru negocierea acestui acord cu Azerbaijanul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Nicolai. Și acum le dau cuvântul raportorilor din umbră și Celorlalți membri care poate doresc să intervină, am acum din partea doamnei Piri, doamnei Fortiga și domnul Schulz uh, cereri de intervenție. A, nu, că stați că au mai, au mai venit între timp cereri de intervenție. Domnul Ștetina, doamna Gomes și doamna Srache. Atât? Șapte cereri de intervenție, așadar v-aș sugera să nu depășiți 2-3 minute fiecare. Începem cu doamna Katy Perry. Mulțumesc uh, Mulțumesc foarte mult domnule, doamnei Nicolai pentru proiectul de raport. Pentru că avem un timp limitat de intervenție, m-aș referi direct la faptul că ați, v-ați referit la o problemă cheie, și anume la democrația, drepturile omului și respectarea statului de drept în relațiile cu Azerbaijanul. Pentru grupul SID este foarte important să punem accentul pe faptul că nu ar trebui să existe niciun fel de uh, implicare în negocieri fără pași clar, concreți, în vederea uh, eliberării deținuților politici. Este problema fundamentală pentru grupul meu. Este important să le reamintăm autorităților azere despre poziția Parlamentului European care vizează angajamentele de pline pe seama, în sensul valorilor europene, inclusiv printre acestea respectarea hotărârilor CEDO. Și cred că în raport există o misiune, cea mai importantă poate pentru că l-ați redactat înainte de întâmplarea respectivă, este vorba de viitoarele alegeri pentru președinție, unde există prea puține orientări sunt încă uh, persoane din opoziție în închisoare, opoziția este boicotată, nu există încă dreptul de, la liberă asociere. Prin urmare, imposibilitatea de a desfășura alegeri libere și democratice ar trebui să reprezinte un factor de îngrijorare în raportul acesta al Parlamentului European. Încă două elemente. Vrem să subliniem mecanismul dedicat de suspendare în ce privește drepturile fundamentale și libertățile fundamentale care ar trebui incluse în noul acord și, ca ultimă observație, chestiunea semnalată și de doamna raportor, în ce privește conflictul Nagorno-Karabakh, Grupul SCD ar dori, desigur, să sublinieze respectarea integrității teritoriale a Azerbaijanului și suveranitatea sa, deși eh, Nagorno-Karabakh este o zonă disputată, este vorba totuși de o teritoriu ocupată de forțele armene și rezoluția Consiliului de Securitate al ONU uh, a arătat că aceste teritorii ar trebui returnate Azerbaijanului, iar în ce privește Azerbaijanul și Armenia, trebuie să ne asigurăm că se acordă prioritatea cuvenită dialogului dintre cele două țări, în susținerea inclusiv a grupului OSCE Minsk pe această temă, din partea grupului S și D, condiționalitatea aceasta ar fi o parte foarte importantă a raportului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Cati Piri. Și acum Ana Fortiga pentru SC, ECR. Eh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc doamnei Nicolai pentru constatările sale și propunerile sale foarte cuprinzătoare. Azerbaidjanul joacă un rol foarte important pentru aspectele geopolitice și de securitate din regiune. și de aceea m-aș referi la câteva lucruri pe care nu le-am regăsit uh, până acum în uh, deliberările noastre. Rolul țării acesteia în cooperarea cu lumea liberă, lumea, cu instituțiile lumii occidentale, în combaterea terorismului este un rol deosebit de important și care trebuie subliniat, ca și ce face țara aceasta în sensul apropierii de valorile europene și în sensul măsurilor pe care le întreprinde pentru combaterea terorismului. Sunt lucruri foarte importante. Pe de altă parte, în ce privește îndeplinirea promisiunilor din partea autorităților azere, care ne-au uh, prezentat această perspectivă la începutul anului, când noi am hotărât să amânăm aplicarea recomandărilor, Considerăm că îndeplinirea acestor promisiuni, promisiuni este un pas fundamental, este vorba de amnistie pentru deținuții politici cu ocazia uh, a 100 de ani uh, de la înființarea statului Azer. Încă sper că aceste uh, promisiuni vor fi îndeplinite. Mulțumesc și acum uh, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu foarte mult, doamnei raportor, pentru elaborarea acestui raport. Trebuie să ținem seama de legătura strânsă cu dezvoltarea și a altor țări din regiune, Armenia și Georgia, și cu evoluțiile relațiilor noastre cu aceste țări. Este limpede că Azerbaijanul ar putea juca un rol foarte important și pentru Uniunea Europeană. demonstrând încercări de a avea o strategie complexă și cuprinzătoare în materie de dezvoltare economică. Dar e importantă și dezvoltarea politică a țării și în acest context s-a subliniat că este foarte important ca recomandările adresate Comisiei să vizeze evoluția în continuare a cadrului legislativ și a procedurilor legislative, respectiv a aspectelor cuprinse în Constituție și în anumite legi dedicate, cum ar fi cele privitoare la egalitatea de gen, respectiv punerea în aplicare a articolului 11 al CEDO, precum și modul în care sunt tratate în justiție problemele concrete. Cred că ar trebui să nu ne concentrăm exclusiv pe aspectele economice în relațiile noastre viitoare cu Azerbaijanul la nivelul Uniunii Europene, ci și pe toate complexitățile mediului social, politic, în relațiile pe care le vom avea atât la nivelul Uniunii Europene cât și în relațiile bilaterale. Trebuie văzut ce s-a realizat până acum în acest domeniu în țară și ce rămâne să fie realizat în uh, relațiile dintre noi pe viitor. În acest sens, eliberarea deținuților politici este o problemă extrem de importantă pentru uh, relațiile noastre viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Helmut Scholz, raportorul din umbră PPE pe această temă. Doamna Scovco este, m-a rugat să intervin în numele domniei sale. Dumneavoastră se află acum în Nepal și își trimite scuzele pentru că nu poate participa la ședință în această după-amiază. Dumneavoastră recunoaște importanța unui viitor acord uh, cuprinzător între Uniunea Europeană și Azerbaijan. El va reprezenta, reprezenta un instrument viitor pentru dezvoltarea regiunii, pentru asigurarea, pentru garantarea securității, pentru investiții și comerț și pentru proiectul de coridor de gaze, de care va permite o diversificare energetică. Dar trebuie ca în acest context să ne concentrăm și pe valorile și principiile fundamentale a democrației, drepturile omului, uh, Uh, și statul de drept, așa cum se menționează în raport. Există și un capitol dedicat drepturilor omului în cursul acestor negocieri. Ar trebui să avem o abordare mai concretă în domeniul drepturilor omului în discuțiile cu Azer- Azerbaijanul. Vă mulțumesc pentru atenție. Asta ne transmite doamna Scovco și acum îi a venit rândul să intervine doamnei Gomes. Mulțumesc. Nu are niciun sens să vorbim despre drepturile omului, după care nu le aplicăm în spețe concrete. Din potrivă, guvernul Azerbaijanului nu respectă drepturile omului, nici într-un caz nu, nu le respectă. S-a arătat clar că Igor Mamadov trebuie eliberat, care a fost închis greșit pentru că a criticat în repetate rânduri guvernului, guvernul Azer. Și guvernul Azer refuză să pună în aplicare decizia instanței. Ba chiar uh, a încercat să facă apel împotriva deciziei și, din nou, instanța i-a respins apelul. Deci nu e vorba doar de Mamadov, e vorba și de orice jurnalist care vrea să uh, tragă cât de puțină răspundere guvernul, este redus la tăcere în mod brutal. Guvernul Azăr se face vinovat și de corupție, după cum bine arăta doamna Nicolai, dar e vorba nu doar de coruperea, corupția din Azerbaijan, prin furarea banilor contribuabilor Azerbaijan, ci și din Uniunea Europeană. Știți că am descoperit un caz, uh, acel caz din Malta cu în, pe care l-am descoperit în misiunea noastră în Malta, în care s-a implicat o bancă care a acționat ca un, uh, o mașină de spălat bani pentru Azerbaijan. Doamna Alieva ministerul de inter, ministrul de interne din Azerbaijan și așa mai departe. Deci nu numai că Azerbaijanul face acte de corupție la el acasă, dar le exportă și în Uniunea Europeană. Din păcate, am hotărât să finanțăm cu un miliard construirea acestei conducte care aduce gaze din Azerbaijan în Italia, potrivit uh, mai multor organizații care au trimis uh, scrisori de protest BEI, această construcție creează uh, probleme majore de mediu, de climă și de încălcarea drepturilor omului. Este un lucru absolut revoltător că instituțiile Uniunii Europene, BEI, noi adică, Uniunea Europeană, continuăm să neglijăm probleme atât de grave de drepturile omului. Deci, măcar minime condiționalități și, așa cum spunea și Cati Piri, trebuie să analizăm problema și din perspectiva a ceea ce s-ar întâmpla dacă ar exista măcar minime condiții de uh, uh, egalitate între, în alegerile din, uh, de, pentru președinție în Azerbaijan, au fost cumpărați chiar și parlamentari de, din Parlamentul European în acest sens. Așa că așa ceva nu putem ignora. Mulțumesc foarte mult, doamne Gomes, doamna, domnul Ștetina. Dámy a pánové, já budu Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Voi vorbi în cehă, așa că vă rog să vă puneți căștile. Voi menționa două aspecte. În primul rând, drepturile omului și mai apoi Nagorno-Karabakh. În ceea ce privește drepturile omului, doamnă raportor, vreau să vă mulțumesc pentru maniera detaliată în care ați menționat subiectul. Cred că ați fi putut fi chiar mai tranșantă pe aici, pe acolo. Uh, pe lângă numele jurnaliștilor arestați, am putea menționa și sancțiunile impuse de autoritățile din Azerbaijan împotriva unor posturi de radio. Sunt o mulțime de radiouri în momentul de față care nu își pot exercita sau uh, uh oferi serviciile. Mai există și uh, posturi de televiziune care se află în aceeași situație sau ziare. Poate că ați putea menționa și pedața cu 5 ani de închisoare pentru uh, uh, jignirea președintelui, o nouă, pre, o nouă dispoziție din dreptul penal uh, uh din Azerbaijan. Așa ceva uh, nu putem să trecem sub tăcere. Uh, deci asta vreau să vă spun. În ceea ce privește drepturile omului, nu mai avem timp să vorbim despre Nagorno-Karabakh, se pare. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Stetina. Mulțumesc, domnule Ștetina. Mai avem un coleg pe listă, doamna Șache, vă rog. Mulțumesc foarte pe scurt, pentru că sunt din același grup politic ca și raportorul. Uh, trebuie să spun că trebuie să subliniem încă o dată problema drepturilor omului. Mulțumesc. Da, foarte clară. Deci, cum spuneam, uh, nu am să adaug foarte mult față de ce a spus raportorul, doamna Nicolai. Dacă e vorba de Azerbaijan, trebuie să subliniem încă o dată importanța drepturilor omului. Și aș vrea să aflu mai multe, sau poate să clarificăm un pic, uh, problema condiționalității pentru eliberarea prizonierilor politici. Pentru că se spune în text, uh, e nevoie de pași semnificativi și vreau să întreb ce înseamnă acest semnificativ. Sper, de fapt, să folosim uh, puterea de influență și, în general, puterea noastră politică uh, pentru a elibera toți prizonierii politici. De asemenea, ar trebui să se includă condiționalitatea și pentru cooperarea parlamentară. Sunt de acord că există aici o oportunitate, însă doar dacă alegerile sunt corecte și dacă duc la adâncirea statului de drept și a democrației. Nu trebuie să uităm că este o țară în care prima doamnă este și vicepreședinte. Mulțumesc, Marice. Ajungem la sfârșitul acestei dezbateri. De la Serviciul de Acțiune Externă, uh, mi se pare că avem un invitat, domnul Devin. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor deputați și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o astăzi pentru a vă prezenta starea negocierilor pentru acordul bilateral cu Azerbaijanul. Mulțumesc și domnei Nicolai pentru proiectul de recomandare în contextul negocierii noastre. Pot să spun că a sosit momentul să modernizăm relațiile bilaterale cu Azerbaijanul, pentru că acordul are deja 22 de ani. Uh, bineînțeles, s-au făcut multe, s-au întâmplat multe în acești ani și relațiile noastre au evoluat, mai ales în ceea ce privește parteneriatul estic. Uh, Azerbaijanul a intrat în acesta an 2009. De asemenea, există și uh, regimul de facilitare a vizelor și de readmisie care au început în 2014 și posibilitatea ca Azerbaijanul să participe la programe europene, un acord uh, care a fost semnat recent, uh, Parteneriatul pentru Mobilitate. Azerbaijanul este de asemenea un parteneriat, partener strategic din punct de vedere energetic și o uh, parte importantă a procesului de diversificare a aprovizionării cu energie. De asemenea, este important uh, gazoductul care se construiește acolo. Un partener uh, important într-o regiune instabilă, ținând cont de vecinii săi în nord și în est. Din 2015 până acum am primit o propunere din partea Azerbaijanului pentru a avea un acord de parteneriat strategic și am început negocierile la începutul anului 2017. E clar că noul acord bilateral va respecta cadrul uh, politicii uh, revizuite de vecinătate și politica de diferențiere. Dorim noi oportunități pentru Azerbaijan, pentru o aprofundare a relațiilor nu doar în anumite sectoare, precum uh, transportul, educația, comerțul, ci și în domenii cum ar fi statul de drept, drepturile omului și alte chestiuni mai generale. Două evenimente politice importante recent, uh, summitul cu participarea președintelui Aliev și în decembrie Consiliul de Cooperare, care este coprezidat de doamna uh, Mogherini. Am avut uh, între timp mai multe runde de negociere, cinci runde pe partea politică, 7 uh, pe partea sectorială și două pe partea comercială. Care sunt rezultatele pe scurt? În primul rând, pe partea de politică și securitate, pot să vă spun că s-au făcut progrese semnificative. Acordul va include prevederi referitoare la dialog politic și securitate, la drepturile omului și democrație și aici uh, rezultatele s-au centrat în special pe drepturile omului, uh, așa cum se acordase inițial și au fost tratate și chestiuni de uh, securitate și afaceri internă. Rămâne problematică problema cu Curtea Internațională, mm, Curtea Penală Internațională. În ceea ce privește activitatea sectorială, s-au încheiat mai multe capitole pe mediu, știință, protecția consumatorului, ocupare, politici industriale, tineret, turism, sport, educație și suntem aproape de un acord la problema diversității culturale și dialogul intercultural, la transporturi și energie de asemenea. Pe partea comercială, a treia parte, am avut doar două runde de negociere până acum. Comisia INTA a primit deja un raport pe această temă uh, din partea colegilor mei de la uh, comisie în ianuarie. Am avut uh, discuții în ceea ce privește produse comercializate, standarde industriale, transparență, reguli sanitare și fitosanitare, drepturi de proprietate intelectuală, soluționarea litigiilor, achiziții publice, dezvoltare durabilă, antreprenoriat, chestiuni vamale și așa mai departe. Sau uh, s-a ajuns la rezultate bune uh, în ceea ce privește tarifele vamale și chestiuni de asistență vamală și transparență. Totuși e clar că uh, faptul că Azerbaijan nu este membru al OMC creează dificultăți și este important dacă Azerbaijan dorește să se dezvolte așa cum uh, o dorește, uh, apartenența la OMC ar fi extrem de importantă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Vim. Un ultim cuvânt din partea raportorului, doamna Nicolai, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Cred că cu toții suntem de acord că cea mai bună comunicare pentru a schimba ceva este prin cooperare. De aceea salut acest acord. Acord care respectă cadrul politicii de vecinătate și salut faptul că Azerbaijanul s-a întors în această politică de vecinătate. Din punctul meu de vedere, aceasta reprezintă o oportunitate pentru a avea o abordare mai deschisă din partea autorităților din Azerbaijan. Bineînțeles, problema drepturilor omului rămâne una importantă, îngrijorătoare. Luna viitoare mă voi duce la Baku, alături de delegația noastră, și mă voi întâlni cu uh, oficialii Azer Azerbaijan. Sper să obținem și eliberarea prizonierilor politici. Mulțumesc în special doamnei Fotiga, care a tras atenția asupra problemei securitare în regiune. Este extrem de importantă și din, cum, din câte știm, Azerbaijanul a devenit o țară de tranzit pentru persoanele care uh, sunt recrutate pentru războiul din Siria, de partea ISIS și de partea lui Assad. Voi verifica această situație cu autoritățile la fața locului. De asemenea, pot să vă spun că aștept amendamentele dumneavoastră și sper ca împreună să putem îmbunătăți relația noastră. Sunt convinsă că aceasta este în beneficiul ambelor părți. Mai ales dacă ținem cont de uh, perioada destul de uh, tulbure prin care trecem și am văzut uh, care este intervenția Rusiei, de aceea este importantă uh, relația noastră și o cooperare din ce în ce mai întărită cu Azerbaijanul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este peste două săptămâni, pe 4 aprilie dimineață. Dacă sunteți de acord, putem, putem trece acum la următoarele puncte, punctul 6 și 7. Este vorba de um, acordul cadru UE-Australia, un acord care a fost semnat în august 2017. Am fost informat că s-au prezentat 62 uh, de amendamente până la uh, deadline-ul de 22 februarie. Raportorul este domnul Milan Mon, care a propus 5 amendamente de compromis și acum am să-i dau cuvântul chiar dânsului, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint, pentru că am avut deja ocazia să prezint uh, elementele principale la cele două rapoarte în luna februarie. În primul rând, e vorba de recunoașterea consimțământului, acolo nu existau probleme și al doilea raport, deci rezoluția nelegislativă, așa cum ați spus, domnule președinte, aici am primit 62 de amendamente. Și pot să vă spun că 14 sunt chiar ale mele, pentru că doream să completez raportul meu, de exemplu, textul original nu putea să fie prea extins și tocmai de aceea am venit cu amendamente suplimentare care să contureze bine ideile inițiale. Amendamentele care au venit deci din afară sunt mai puțin de 50 la număr uh, și sunt anumite grupuri politice care practic n-au venit cu modificări. Uh, majoritatea amendamentelor fiind din partea grupului ECR. După cum ați spus, domnule președinte, am ajuns la cinci amendamente de compromis uh, care au fost uh, uh, rezultatul unui acord. În primul rând, în legătură cu societatea multiculturală din Australia, alături de domnul Tenoc, care este raportor principal pe această temă. În al doilea rând, viitorul acord comercial. Am ținut cont de amendamente prezentate de domnul Castaldo și Peterlen. N-am reușit să țin cont și de amendamentul domnului Solen. La compromisul 3, uh, siguranță cibernetică, domnul Tanov și domnul Paet, problema drepturilor indigenilor, și aici este vorba de amendamente venite din partea domnului Sole, Asis și Tanoc și un amendament de-al meu, și schimbare climatică, unde am ținut cont de amendamentele domnului Peterle și Tanoc amendamente de compromis, care, după cum vă spuneam, au fost uh, acordate cu uh, deponenții de amendamente. Au fost distribuite și informațiile și vreau să mulțumesc încă o dată colegilor pentru uh, flexibilitatea lor și pentru atitudinea constructivă pe care au avut-o. Alte amendamente n-au intrat în aceste compromisuri și am să le prezint pe scurt. Pe categorii. În primul rând, amendamente care apăreau deja în propriile mele amendamente. Bineînțeles că am preferat textul pe care eu însumi l-am redactat. O altă serie de amendamente care mi se par redundante. Pentru că nu e nevoie să intrăm în detalii și cred că dezechilibrează oarecum textul. Nu văd Uh, nevoia să intrăm în detalii în legătură cu documente ale guvernului australian în ceea ce privește schimbarea climatică sau în alte domenii. Raportul trebuie să se centreze pe elementul principal și anume relațiile UE-Australia, deci să nu intrăm în sau peste afacerile interne ale Australiei. O altă categorie, amendamente cu care pur și simplu nu sunt de acord, în anumite uh, cazuri e vorba chiar de amendamente uh, prin care se elimină uh, partea textului original, o serie de amendamente pe care nu le pot accepta, pentru că, de exemplu, dorește să se elimine politica de armonizare între Australia și UE în ceea ce privește, de exemplu, sancțiunile aplicate Rusiei. Mi se pare că nu e bine să eliminăm astfel de referințe, pentru că raportul ar pierde din valoarea sa. Există și o altă serie de amendamente care cred că păcătuiesc prin a intra în detalii excesive, de exemplu pe chestiunea migrației. Aceasta desechilibrează textul în ansamblul său și, prin urmare, nu le voi susține nici pe acestea. Mi se pare că textul original este destul de clar și cred că uh, nu e nevoie de uh, noi detalii. S-a prezentat și un amendament oral pentru a actualiza textul original. Pe 8 martie, la Santiago de Chile, s-a semnat așa numitul acord de parteneriat uh, în regiunea Transpacificului, care avusese de suferit în urma ieșirii SUA din acest acord. E clar că acest element uh, uh, nu apărea în textul original, pentru că acesta a fost redactat înaintea momentului de semnătura acordului. Deci, iată amendamentul pe care l-am prezentat. Iată, pe scurt, care este situația, aștept comentariile dumneavoastră și dacă aveți nevoie de alte clarificări, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, Francisco. Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Din partea S și D, domnul Asis, vă rog. Nu se aude intervenția din sală, din păcate. Microfonul este aprins. Poate vă puteți deplasa spre alt microfon. Mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea anterioară pe această temă am avut uh, ocazia să fac niște comentarii și există aici uh, o, o atitudine pozitivă față de textul prezentat de raportor. Raportorul a fost foarte deschis uh, față de ceilalți colegi. Vreau să-l felicit de altfel pentru munca sa. Întotdeauna a fost disponibil pentru a ne întâlni, pentru a oferi informații suplimentare și soluția uh, definitivă care a fost propusă. Cred că întărește și mai mult legăturile politice și economice cu Australia, ținând cont de uh, motivele geopolitice esențiale și de uh, transformările care uh, au apărut în ultimii ani, ceea ce justifică această legătură specială. Raportul face referință la uh, tot ce are legătură cu cele două regiuni, UE și Australia. Mi-am uh, manifestat îngrijorarea în ceea ce privește uh, comunitățile indigene. Aici am prezentat un amendament, este o problemă delicată, dar se pare că în ultimii ani guvernele au făcut pași importanți înainte, lucru care trebuie subliniat și în raportul nostru. Iar în rest, nu am prezentat uh, prea multe amendamente pentru că uh, considerăm că textul reflectă și poziția noastră și uh, argumentele utilizate de raportor pentru a respinge anumite amendamente, așa cum a explicat-o aici. Deci uh, această convergență de opinie sper să se vadă reflectată și mâine la vot. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Asis. Domnul Tenoc este următorul raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subțin, telegrafic. Bineînțeles, vreau să-l felicit pe raportor pentru acest uh, raport excelent. Îl discutăm, iată, pentru a doua oară. Dar, bineînțeles, uh, nici propunerea inițială nu uh, ni se părea uh, deplasată. Mă bucur însă, iată că uh, am beneficiat de noi amendamente, am depus la rândul meu o serie de amendamente care mă bucur că au fost uh, incluse în amendamentele de compromis. Mă bucur că se face trimitere la un nou acord transpacific și acestea fiind spuse, ECR-ul va vota mâine în favoarea acestui raport și în favoarea amendamentelor de compromis. Mulțumim, domnule Tenec. Mai există colegi care doresc să intervină? Domnul Salafranca. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca și ceilalți colegi ai mei, vreau să vă spun că am citit cu foarte mare atenție raportul domnului Mian Mon sunt absolut de acord cu dânsul. Este vorba de un acord care va întări în mod fundamental relațiile între UE și Australia, Australia fiind un partener esențial alături de Uniunea Europeană în toate provocările globale, lupta împotriva terorismului, așa cum se arată în raport, lupta împotriva schimbării climatice, rolul important în cadrul acordului de la Paris, dialogul pe teme migratorii uh, cu o țară care are o capacitate de primire excelentă și în domeniul relațiilor bilaterale, așa cum arată și raportorul, Australia a participat uh, în misiuni de gestionare a crizelor organizate chiar de Uniunea Europeană. Deci cred că avem o relație foarte fertilă, nu doar în ceea ce privește întărirea dialogului politic, ci și în ceea ce privește eventuala deschidere pentru un acord comercial și cred că provocările sunt foarte clare. Uh, raportorul a descris aceste provocări cu foarte mare uh, atenție. Există, bineînțeles, sensibilități uh, de o parte și de alta de care trebuie să ținem cont. Aș vrea să-i cer raportorului dacă este de acord, dacă ar putea să ne dea niște date eventuale sau informații pentru a vedea cum ar putea influența Brexitul, perspectiva ratificării de către Parlamentul European a acestui acord. Știu că nu este o temă uh, fundamentală, însă ținând cont de relațiile între Regatul Unit și Australia, nu știu dacă am putea evalua și această problemă. Oricum, mulțumesc pentru munca deosebită făcută de raportor și îl felicit așa cum au făcut-o și ceilalți colegi ai mei. Mulțumesc! Okay, then if there are no further... Dacă nu mai există alți oratori, Charles, mai ai o întrebare? Vreau pur și simplu să reacționez la cele spuse de domnul Salafranca. Eu nu vreau să mă refer la Brexit. Bine, în primul proiect de raport se vorbea despre Brexit. Uh, în momentul de față, britanicii care sunt în favoarea Brexitului uh, vorbesc uh, din ce în ce mai vehement despre acordurile viitoare între Regatul Unit și Canada, Australia, etc. Și cred că acești oameni uh, s-au trezit la realitate abia aici la Bruxelles când li s-a spus clar că Regatul Unit va trebui să aștepte până când acești parteneri internaționali vor fi dispuși să negocieze acorduri comerciale cu uh, ei și, de asemenea, cu Regatul Unit, respectiv. Și după aceea li s-a mai atras atenția și asupra faptului că, până la urmă, piața unică este mult mai mare decât uh, piața Marii Britanii și, iată, lucrul acesta va avea o mare cre- uh, greutate în negocierile viitoare. Iată, faptul că cei ce luptau în favoarea Brexitului au vorbit despre marele bloc comercial format din uh, statele care, parcă, par, care fac parte din Commonwealth a fost o altă minciune uh, Uh, o altă minciună o, care, iată, a fost devalua, uh, devoalată. În momentul de față ne pregătim pentru o întâlnire a șefilor de, de stat și uh, de guvern a statelor din Commonwealth. Um, partea britanică se vroia să folosească această ocazie pentru a vorbi despre cine știe ce acorduri comerciale, dar partea britanică a aflat din partea partenerilor din Commonwealth că astfel de discuții investiții nu vor putea fi demarate prea curând. Bineînțeles, eu sunt uh, cât se poate de încântat de evoluția aceasta și tot spun asta de mult, mult, de multă, multă vreme încoace, că statele precum uh, Australia, Noua Zeelandă, Canada stau la coadă să încheie acorduri comerciale cu Uniunea Europeană, nici pe departe cu Regatul Unit. Iată, abia acum află toată lumea lucrul acesta. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla în Spania dacă cineva ar dori uh, să luptă pentru ieșirea Spaniei din Uniunea Europeană, invocând acord acordurile comerciale viitoare cu America Latină, care vor aduce viitorul uh, glorios al Spaniei. Ei, așa ceva nu se va întâmpla. Mă bucur tare mult că, iată, am aflat asta pe propria noastră piele, am, am tot spus asta și, din păcate, n-am fost ascultat la timp. Mulțumesc, domnule Tanec. Tocmai vreau să-i dau cuvântul domnului Milan Mon. Aveți cuvântul. Brevemente, în primul foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentarii. Mulțumesc, uh, în primul rând, uh, domnului Asis, care a fost primul care a intervenit. Am avut uh, o serie de contacte în ultimele zile și vreau să mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus, în special în ceea ce privește populația indigenă. Am ajuns la un limbaj comun în text și uh, uh, se confirmă strategia uh, guvernelor australiene începând din 2008 încoace, ceea ce se reflectă și în textul nostru. Mulțumesc pentru uh, cuvintele frumoase, chiar excesive aș spune, de asemenea și din partea prietenului meu, a domnului Tanoc. Avem o prietenie care datează din 2004 și care explică oarecum toate aceste elogii. Într-adevăr, multe din amendamentele dânsului le-am uh, introdus în compromisurile mele. Era absolut uh, de așteptat ca amendamentele lui Charles să, să fie introduse uh, cu întâietate în compromisurile mele. În ceea ce privește domnul Salafranca, probabil că nu vă va surprinde faptul că suntem de acord pe formă și pe fond, uh, pentru că există o apropiere între noi doi. Uh, nu neapărat pe motiv de țară, ci și de grup politic și o prietenie adâncă. În ceea ce privește Brexitul, domnul Tanoc a răspuns oarecum și în numele meu, într-o oarecare măsură. În ultimii ani, cred că relația dintre Australia și UE a depășit cu mult uh, relația pe care a avut-o Regatul Unit uh, ținând cont de relațiile speciale între cei doi și uh, acum această relație a fost mult mai aprofundată. Acest acord cadru, de asemenea, își va aduce contribuția în mod deosebit și sper să se întâmple același lucru și cu acordul de liber schimb, care se va negocia începând cu viitoarele luni și aceasta va consolida și mai mult relația dintre noi. Regatul Unit va pleca, însă sunt convins că relația cu UE se va menține din partea Australiei și viceversa. Bineînțeles, ne va pare rău Uh, după britanici, așa cum am spus-o dintotdeauna, nu ne doream acest Brexit, dar uh, trebuie să respectăm voința poporului britanic, probabil că și australienilor le va părea rău. Între relația dintre uh, Bruxelles și Canberra se va menține și vom da pași importanți înainte pentru a întări această relație cu acordul cadru, cu acordul de liber schimb, acordul între lideri care a început de anul trecut, deci relația se va întări pe viitor, bineînțeles, ținând cont și de acest gol care va fi lăsat de plecarea britanicilor în urma Brexitului. Acestea fiind spuse, mă opresc aici, vă mulțumesc încă o dată și sper că la votul de mâine să avem un text echilibrat care să țină cont așa cum trebuie de relația actuală și de viitor între cei doi parteneri. Mulțumesc! Ok, thank you, Francesco Milan. Vă mulțumim, domnule Milan Mon, pentru aceste remarci de încheiere. În timpul intervenției noastre, domnul Castaldo a cerut să ia cuvântul. E greu să vă dau cuvântul acum că punctul a fost încheiat, da? Dacă vicepreședintele dorește să vorbească, atunci ce pot eu să fac? Nu contează. Eu eram rap- Portor din umbră și mă așteptam să mi se dea cuvântul, tocmai de aceea nu l-am cerut, dar nu contează. Sunt în legătură cu domnul raportor, nu vreau să creez probleme pentru desfășurarea lucrărilor noastre. Dacă ați fi fost aici, prezent, v-aș fi dat cuvântul. Bineînțeles că știu că sunteți raportor din umbră, dar dacă nu sunteți prezent și nici măcar nu cereți cuvântul, ce pot eu să fac? Am ajuns chiar în timpul intervenției domnului uh, Salafranca, eram în cursul dezbaterii, dar nu contează, nu vreau să deschidem o dezbatere pe tema aceasta. Chiar nu insist să iau cuvântul. Bine, mulțumesc, am înțeles. Mai există alte persoane care doresc să intervină? Nu. Atunci vom vota mâine dimineață pe data de 20 martie, așadar. Ei, se pare că am încheiat ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Perfect. Vă mulțumesc, vă urez o zi bună și vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la final.